Da, Stimați colegi, dacă toată lumea a luat deja loc, o să începem sesiunea de vot. Începem cu raportul domnului Scholz, acordul de asociere Uniunea Europeană-Moldova, clauza de salvgardare și mecanismul de prevenire a clădirii. Este vot unic prin apel nominal. Deschidem votul. Am închis votul. Am închis votul. Adoptat. Trecem la următorul, raportul domnului Landsberg, este acordul de asociere Uniunea Europeană-Georgia, mecanismul de prevenire a eludării. Domnul Landsbergis, cred că dorește să ia cuvântul. Dorește? Nu-l văd pe domnul Landsbergis în sală. Se pare că nu dorește să ia cuvântul. Ba, vă rog, domnule. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Georgia este probabil cea mai avansată în aplicarea reformelor legate de acordul de asociere și de liberalizarea vizei. Populația georgiană susține cursul european, 68% dintre ei susțin acest lucru. Acordul are un efecte pozitive